Goedemiddag collega's. Uh, welkom allemaal. Van 21 en 22 maart. Bine ați venit, dragi colegi, la această ședință a Comisiei pentru Control Bugetar ehm, care va avea loc în această după masă și mâine. Eu eh, conduc ședința în această după masă pentru că domnul de magistris nu va fi printre noi decât mâine. Avem eh, multe voturi astăzi programate și sper uh, că vor merge bine. Nu cred că sunt chestiuni foarte delicate de votat. Trebuie să adoptăm uh, mai întâi uh, ordinea de zi. Nu aveți observații. Vă mulțumesc. Apoi v-aș ruga să vă pregătiți cartelele de vot la sfârșitul fiecărui raport vom vota electronic pentru a ști exact uh, cum stau lucrurile. După cum știți, această ședință este transmisă în direct pe internet, deci vă invit uh, să rămâneți politicoși pentru că cetățenii uh, ne uh, urmăresc din afara acestei săli. La punctul 3 avem aprobarea procesului verbal al ședinței din 10 februarie. ați primit prin e-mail pe 14 martie acest proces verbal. Dacă nu aveți uh, observații pe care să transmiteți înainte de sfârșitul ședinței, vom considera acest proiect, proces verbal ca fiind adoptat. Nu sunt probleme, foarte bine. Atunci trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Primul dintr-o lungă serie de voturi uh, Raportor este domnul Stavrakakis. Mă adresez domnului Stavrakakis dacă dorește să spună ceva înainte de vot. Nu? Nu? Bine, atunci votăm primul raport de la punctul 4 de pe ordinea de zi, descarea de gestiune pentru Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene. Uh, propune de decizie de descărcare bugetară. Cine este pentru? Trebuie să votăm electronic? Da. Uh, secretariatul îmi spune că da. S-a deschis votul. S-a închis votul. Doisprezece voturi pentru, două voturi împotrivă, o abținere se adoptă. Trecem apoi uh, la uh, închiderea conturilor. Uh, vot electronic din nou. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul este același. 12 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Acum votăm moțiunea de rezoluție. Tot prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 13 uh, voturi pentru, un vot împotriva și două abțineri. Se adoptă. Um, trecem la punctul 5 acum, descărcare de gestiune pentru CDFOP. Deci tot vot electronic. Uh, Propunerea de descărcare de gestiune. Votăm din nou electronic pentru a avea rezultatul exact al votului. S-a închis votul. 13 pentru, un vot împotrivă și două abțineri. Se adoptă. Propunere de decizie. Uh, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 voturi pentru, un vot împotrivă, abținere se adoptă. Și acum votăm. Avem trei amendamente din partea Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Amendamentele 3 și 5 um, au fost reluate în raportul domnului Savakakis, așa că votăm doar amendamentele 1, 2 și 4. Propun să le votăm în vot prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Se adoptă. Și acum uh, votul final, moțiunii de rezoluție. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Rezultatul acestuia este 15 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere. Trecem la punctul 6. Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului. Vot electronic. Pentru uh, propunerea de decizie de descărcare de gestiune s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Propunere de decizie pentru închiderea conturilor. Să deschis votul electronic. S-a închis votul. 15 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Acum votăm moțiunea de rezoluție cu un amendament din partea Comisiei pentru Pescuit, amendamentul 3, amendamentele 1, 2 și 4 au fost luate în considerare în raport. Votăm prin ridicare de mână pentru amendamentul 3. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm uh, electronic votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul acestuia este 17 voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. Bine, trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Agenția Europeană de Siguranță a Aviației. Al meegenomen, dus daar hoeven we niet over. Amendamentele 4, 5, 7 și 8 de la TRAN au fost acoperite, nu trebuie să le votăm. Votăm mai întâi propunere de decizie uh, pentru descărcarea de gestiune. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Um, pentru închiderea conturilor, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 voturi pentru. Niciun vot împotrivă, abținere. Avem patru amendamente din partea Comisiei pentru Transporturi. Le vom vota în bloc, dacă nu aveți nimic împotriva. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și votăm acum moțiunea de rezoluție prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 voturi pentru niciun vot împotrivă, o abținere. Punctul 8 de pe ordinea de zi. Descărcare de gestiune pentru Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Um, Amendamentele 3, 4 și 10 sunt acoperite, nu le vom vota. Votăm acum electronic propunerea de descărcare de gestiune. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Propunerea de decizie pentru închiderea conturilor s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. 16 voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Avem șapte amendamente din partea Comisiei Envi. Le vom vota în bloc. Ridicare de mână. cine pentru? Împotriva. Un vot împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și acum votul final. Electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Agenția Europeană pentru Produse Chimice. Amendamente din partea Comisiei de Mediu de la 1 la 7 au fost incluse, deci nu mai trebuie să votăm decât 3, 4, 5 și 6. Însă mai întâi votăm propunerea de decizie privind descărcarea electronic. Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul este 16 pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Propunerea pentru o decizie privind închiderea conturilor, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul este 18 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Deci, amendamentele 3, 4, 5 și 6, acum de la Comisia Envi, le votăm în bloc, dacă sunteți de acord, prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă în unanimitate. Și acum trecem la votul final. Cu, uh, prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul și rezultatul este 17 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Trecem la punctul 10 acum, Agenția Europeană de Mediu. Amendamente uh, există din partea Comisiei ENVI. Amendamentul 4 a fost inclus și la fel o parte din 6 și o parte din 9, ceea ce înseamnă că va trebui să mai votăm câteva amendamente de la Comisia Envi, însă mai întâi vot electronic propunerea, pentru, uh, propunerea de decizie privind descărcarea. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, două abțineri și niciun vot împotrivă. Propunerea de decizie privind închiderea conturilor cu, uh, tot prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Trecem acum la amendamente. Le putem vota în bloc, le votăm pe toate în bloc. Există o mică modificare, însă este clar arăt arătată pe lista de vot. Deci 1, 2, 3, 5, 6 și uh, 7 și 8 în bloc, dacă sunteți de acord, prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, în unanimitate se adoptă. Trecem acum la votul final. Cu uh, cartelele de vot, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Bun, iată că ne-am mișcat bine până aici. Punctul 11. Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. Comisia Libe a, de, uh, a depus un amendament care a fost inclus, 2. Mai întâi votăm în legătură cu descărcarea electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul 17 pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Închiderea, votul, închiderea conturilor, tot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, un vot împotrivă, o abținere. 3 amendamente din partea Comisiei Libe, 1, 4 și 3 le putem vota în bloc prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la votul final, electronic, vă rog, s-a deschis votul, s-a închis votul. Rezultatul este 18 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Mai departe, punctul 12, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. 3, 4, 5, 6, 7 și 8 de la Comisia TRAN au fost incluse în text. Vom vota mai întâi propunerea de decizie privind descărcarea electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. În ceea ce privește închiderea conturilor, tot electronic s-a deschis votul, s-a închis votul. 19 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Două amendamente din partea Comisiei de Transport, 1 și 2, în bloc, în bloc prin ridicarea mâinii. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final. Electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Trecem acum la punctul 13 de pe ordinea de zi. ENISA, Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor. Totul electronic, în primul rând, descărcarea, s-a deschis votul, S-a închis votul. 17 pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Propunerea de decizie privind închiderea conturilor electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Domnul Fielner, ați uh, cam întârziat. Rezultatul 19 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Domnul Fielner poate să participe acum la votul privind rezoluția. Votul final. S-a deschis votul? S-a deschis votul în legătură cu moțiunea de rezoluție, s-a închis votul și rezultatul 19 pentru un vot împotrivă, o abținere. Trecem acum la punctul 14. Agenția Europeană a Căilor Ferate. Au fost câteva amendamente din partea Comisiei TRAN acoperite 1, 3, 5, 7, 8 și 9. Acestea au fost incluse. Vom mai vota câteva amendamente, dar mai întâi votăm propunerea de decizie privind descărcarea. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. 19 pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Votul privind închiderea conturilor s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. 20 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Vedeți acum pe lista de vot că avem niște amendamente, amendamentul 2 și 4 de la TRAN. Haideți să le votăm în bloc prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, nu vreți să votăm în bloc? Bine, atunci le votăm separat. Trecem la Tran 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi alineatul 1 cu amendament oral de la Cornelis de Jong. Am înțeles că raportorul e de acord cu acesta pentru, împotrivă, abțineri, Nu e clar. Haideți să votăm electronic. Haideți să verificăm alineatul 1. Împotrivă. Mă scuzați, spune președintele, votăm electronic, nu-i așa? 9 pentru 12 voturi împotrivă, nicio abținere, deci se respinge. Mai avem și 4 de la Tran pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final, electronic, vă rog. S-a deschis votul, s-a închis votul. 16 pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Urmează punctul 15, Fundația Europeană de Formare. Comisia de ocupare a depus două amendamente care au fost acoperite, 2 și 3, și mai trebuie să votăm 1 și 4 mai târziu. În primul rând, votăm propunerea de decizie de descărcare electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru un vot împotrivă, două abțineri. Electronic, închiderea conturilor, s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru un vot împotrivă o abținere. Două amendamente acum din partea Comisiei de Ocupare. Amendamentul 1 și 4 le putem vota în bloc, da, prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri. Acestea se adoptă și votul final acum, electronic. Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Trecem la punctul 16. Este vorba de descărcarea de gestiune pentru Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă. Au fost niște amendamente de la Comisia de Ocupare 1, 2, 3 și 4 care au fost acoperite. Haideți să votăm mai întâi propunerea de decizie privind descărcarea electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru un vot împotrivă, două abțineri. Acum votăm închiderea conturilor. Electronic, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Apoi avem un amendament tehnic care nu trebuie votat. Deci trecem la votul final electronic. Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Trecem la punctul 17. Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, unele amendamente 1 și 2 au fost deja acoperite, mai trebuie să votăm încă două amendamente. Dar mai întâi votăm propunerea de decizie privind descărcarea electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru un vot împotrivă, două abțineri. Apoi urmează uh, un vot tot electronic, închiderea conturilor. S-a închis votul. 21 pentru un vot împotrivă, o abținere. Apoi urmează proiectul de rezoluție, două amendamente de la Comisia Emple 3 și 4. Le votăm în bloc, da, pentru, împotrivă, abțineri. Acestea se adoptă. Votul final, electronic, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Punctul 18 de pe ordinea de zi, Eurojust. Două amendamente din partea Comisiei Libe. În primul rând, votăm electronic decizia de descărcare. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Trebuie să votăm acum închiderea conturilor electronic. Vă rog să deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, un vot împotrivă și nicio abținere. Două amendamente de la Comisia Libe, 2 și 5, le putem vota în bloc, prin ridicarea mâinii pentru. Împotrivă, abțineri. Acestea două se adoptă. Votul final electronic. Vă rog să deschizi votul. S-a închis votul. 22 pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Punctul 19. Uh, Acum, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Comisia Libe, a depus trei amendamente care au fost acoperite, 1, 2 și 3. Haideți să votăm mai întâi decizia privind descărcarea. Să deschizi votul. S-a închis votul. 19 pentru, 3 împotrivă, o abținere. Închiderea conturilor, tot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Trecem acum la moțiunea de rezoluție. Libe 4, ridic, prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi alineatul 4, un amendament oral al lui Cornelis de Jong. Raportorul este de acord cu acesta pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la votul final, electronic. Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 3 împotrivă și nicio abținere. 20. Trecem acum la punctul 20. În fiecare an supunem la vot Problemele legate de Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS. Se pare că nimeni nu știe exact ce înseamnă GNSS, dar uh, noi suprem la vot descărcarea de gestiune. S-a deschis votul. Se pare că are legătură cu sateliții. S-a închis votul. 20 pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Iar acum, din nou vot electronic pentru încheierea conturilor. S-a închis votul. Rezultatul 20 pentru vot împotrivă, o abținere. Iar acum, propunerea de rezoluție, două propuneri orale de amendament din partea lui Cornelis de Jong. Raportorul este de acord, putem vota în bloc? Bun, vă rog, ridicând mâna, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? sunt adoptate propunerile de amendament. Votul final acum. Cu cartela de vot s-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul, 20 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. Punctul 21. Întreprinderea comună Artemis. În legătură cu descărcarea de gestiune, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul, 19 voturi pentru un vot împotrivă, două abțineri. Iar acum, încheierea voturilor, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul, 20 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. Propunerea de rezoluție, ca atare, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru o vot împotrivă, o abținere. Punctul 22. Descărcarea de gestiune, întreprinderea comună Clean Sky. Avem și un amendament oral de la Cornelis de Jung, dar întâi votul electronic pentru descărcarea de gestiune. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. Iar acum încheierea conturilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Amendamentul oral din partea domnului Deiu în legătură cu proiectul de rezoluție. Ridică mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul, 22 de voturi pentru un vot împotrivă, nicio abținere. Punctul 23 descărcarea de gestiune, întreprinderea comună IMI. Întâi vot privind descărcarea de gestiune. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul 19 voturi pentru un vot împotrivă, nicio abținere. Iar acum vot electronic privind încheierea conturilor s-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul 20 de voturi pentru un vot împotrivă, nicio abținere. Amendament oral din partea domnului Cornelis de Jung în legătură cu aliniatul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm electronic. Pe marginea rezoluției s-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul 19 voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Numărul 24 descărcarea de gestiune, întreprinderea comună europeană pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune amendament oral, Cornelis de Jung, dar începem întâi cu un vot electronic, descărcarea de gestiune. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul 20 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, nicio abținere. Încheierea conturilor electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul 21 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, nicio abținere. Amendament oral din partea lui Cornelis de Jung pe marginea aliniatului 10. Raportorul de acord, ridicați mâna. Voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, electronic, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis. Rezultatul, 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, nicio abținere. Punctul 25, întreprinderea comună Cezar. Comisia Tren are amendamente 3, 4, 5, 6 și 9, care au fost deja preluate. Dar acum, întâi, descărcarea de gestiune, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul, rezultatul, 21 de voturi pentru un vot împotrivă, o abținere vot electronic privind încheierea contului. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul. 23 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Amendamentele 1, 2, 7, 8 și 5, Comisia Tran, votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 10, amendament oral Cornelis Iung. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea votul final, vot electronic. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul, 22 de voturi pentru un vot împotrivă, nici o abținere. Felicitări raportorului pentru activitatea desfășurată și datorită bunei colaborări, iată că am câștigat practic 25 de minute, dar uh, putem să ne servim de aceste minute la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o dezbatere, un schimb de opinii de altfel, ă, spune președintele, doream să mulțumesc și secretariatului. Nu vreau să uit. Iar acum, în legătură cu raportul domnului Rivelini, descărcarea de gestiune, bugetul ă, general și Consiliul. Ar trebui să avem un schimb de opinii. Mă uit în documentația mea pentru că a existat și un schimb de scrisori am primit din partea Secretariatului General al Consiliului o scrisoare Da. Deci am primit din partea Secretariatului General al Consiliului un, o scrisoare adresată comisiei noastre. Comisia a făcut o serie întreagă de promisiuni de concesii, ne-a trimis și o serie de documente în legătură cu uh, declarațiile financiare din 2009, încheierea de conturi, un raport privind exercițiul bugetar pentru 2009, inclusiv uh, unele uh, auditări interne, dar lista noastră de întrebări nu și-a găsit răspuns. Pe 2 martie um, s-a uh, adoptat și un memorandum of understanding referitor la relațiile dintre Parlament și Consiliu în legătură cu descărcarea de gestiune. vom, uh, ne vom ocupa de acest subiect. Raportorul domnul Rivelini are cuvântul. Între timp, uh, sigur că ați discutat cu anumite persoane. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că astăzi discutăm uh, un dosar foarte important. Înainte de votul de mâine privind descărcarea de gestiune acordată Consiliului. După cum știți, având în vedere că v-a fost trimisă lista de vot, intenția mea este să amânăm descărcarea de gestiune de, uh, pentru Consiliu din trei motive de fond uh, care au primit acordul grupului meu. Primul motiv. Consiliul nu a acceptat nicio invitație să se întâlnească în mod oficial și formal cu comisia competentă a Parlamentului European sau cu raportorul pentru a discuta despre anumite aspecte legate de executarea bugetului Consiliului pe anul 2009. O, un al doilea motiv. Consiliul a refuzat să răspundă în scris la chestionarul trimis de raportor pe data de 14 decembrie 2010. Al treilea motiv. Parlamentul nu a primit documente fundamentale din partea Consiliului, cum ar fi lista completă um, a sumelor transferate din buget. Dar nu aș dori să mă concentrez doar pe situația actuală sau uh, pe alegerea grupului meu sau altor grupuri de a nu acorda descărcarea de gestiune. Pentru că judecata politică a fiecărui deputat se referă la oportunitatea amânării descărcării sau aprobării acesteia. Va fi, uh, rezultatul acestei uh, uh, aprecierea fiecare dintre noi va fi exprimată mâine la vot, exprimat mâine la vot. De aceea cred că este mai util să ne concentrăm pe perspectiva pe termen lung în legătură cu strategia pe care trebuie să avem noi pe viitor, altfel spus, ce vom face după votul de mâine. Este rezonabil să ne gândim că mâine Comisia va amâna uh, decizia de descărcare de gestiune și eu cred că este rezonabil să ne întrebăm încă de pe acum care trebuie să fie rolul nostru în calitate de, control, de Comisie pentru Control Bugetar și pentru a găsi o cale de ieșire din acest impas instituțional în care ne aflăm de mai mulți ani. Aș dori să prezint situația cât mai precis și să vă indic posibilele soluții pentru rezolvarea acestei situații și apoi să fac câteva observații. Prima soluție care își găsește temeiul juridic în rezoluția Parlamentului pentru descărcare de gestiune pentru 2008, care prevede trimiterea următoarelor documente. 1 conturile, uh, contabilitatea exercițiului precedent uh, executării bugetului, 2. un buget cu active, parte activă și pasivă, 3. un raport anual de activitate în legătură cu modul în care s-a gestionat bugetul, 4. raportul anual uh, al auditorilor interni. Această procedură trebuie să includă și o prezentare orală cu ocazia reuniunii Comisiei Competente pentru procedura de descărcare de gestiune. A doua soluție. Conform acesteia, Consiliul ar fi supus unei proceduri folosite pentru toate celelalte instituții și deci prevede ca Parlamentul să primească recomandări din partea Consiliului. A treia soluție este una legată de un acord interinstituțional care prevede o serie de etape și proceduri care trebuie să fie respectate și care, deci, presupun o, o um, reducerea competenței Comisiei pentru Control Bugetar și o mai multă intervenție din partea Comisiei AFCO și a um, biroului Parlamentului. Sunt mai multe noutăți. Printr-o scrisoare a domnului Debusie, secretar general al Consiliului, din 16 martie, Consiliul a comunicat secretarului general al Parlamentului Klaus Vele intenția sa de a um, proceda conform cele de-a, trei, de-a treia soluții, adică printr-un acord interinstituțional. Luând act de acest schimb de scrisori, de această ultimă scrisoare, pot să vă spun că eu personal consider că niciuna dintre cele trei propuneri nu uh, sunt satisfăcătoare pentru toată lumea, pentru că, bineînțeles, nu am ajuns la un acord. Dar o soluție uh, și pentru bunul renume al instituției trebuie găsită de a, ținând cont de faptul că Parlamentul, prin procedurile din ultimele săptămâni, și-a reafirmat rolul său central Deci, iată, Parlamentul a obținut deja un rezultat și pentru a discuta o soluție bazată pe rezoluția Parlamentului din iunie anul trecut, practic prima soluție pusă în discuție, aș dori să vă rog să vă exprimați în legătură cu acest subiect, să avem acum o dezbatere pentru a putea um, creiona o poziție comună a comisiei noastre. După dezbaterea noastră, voi face sinteza propunerilor dumneavoastră și voi face o propunere și pentru a pune capăt unei, uh, unei crize care din exterior nu ar fi ușor de înțeles. Bineînțeles, nu putem exclude nici concesia făcută Consiliului oferindu-i se un statut uh, deosebit. Eh, eh, mulțumesc, domnule Rivelini. Văd că nu cere nimeni cuvântul. Doamna Ayala Sender, poate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc raportorului, domnului Rivelini, pentru aceste eforturi de uh, conciliere și de ameliorare în cadrul relațiilor cu președinția ungară și în relațiile cu raportorii din umbră. Trebuie să vă spun că situația în care ne aflăm la ora actuală uh, este una uh, care nu este foarte pozitivă în ciuda eforturilor făcute de domnul Rivelini și de președinție. Suntem cu un pas înapoi față de anul trecut și față de eforturile președinției spaniole în cadrul uh, negocierilor. Poate că acestea nu au fost foarte oficiale, însă am obținut diferite răspunsuri la ora respectivă. Astăzi trebuie să recunoaștem că nu am putut beneficia de această cooperare și sper așadar că această comisie va alege amânarea adoptării descărcării acordate Consiliului pentru că am ajuns la un moment critic. Așa cum se menționează în tratat, putem acum să ne jucăm rolul în calitate de Parlament European, adică să luăm decizii în privința diferitelor instituții și organisme, iar Consiliul este o instituție printre altele și deci se încadrează în supravegherea Parlamentului. E adevărat că există o recomandare, însă decizia privind adoptarea descărcării este un drept exclusiv al Parlamentului European. De aceea insist să se mențină această amânare pentru că suntem de acord cu tot ceea ce a spus domnul Rivelini. Îi acceptăm amendamentele de compromis și trebuie să primim un răspuns la toate întrebările Parlamentului, întrebări care au fost reiterate în cadrul acestui exercițiu. Dorim ca toate răspunsurile necesare să fie puse la dispoziția Parlamentului și uh, să putem astfel să adoptăm descărcarea. Până la plenară sper că uh, vom ști exact cum stăm și că vom ști de asemenea cum vom putea noi în calitate de Parlament să ne consolidăm poziția și în ce formulă să putem permite Consiliului să beneficieze de decizia Parlamentului privind descărcarea. Este important ca în desfășurarea funcțiunilor sale Consiliul să uh, nu se ocupe doar de cheltuiele administrative. În principiu, acolo nu sunt dificultăți, însă sunt din ce în ce mai multe cheltuieli legate de planul operațional, care sunt și ele importante și care intră în bugetul Uniunii și deci trebuie să facă obiectul adoptării descărcării tradiționale pentru toate instituțiile. Și din acest motiv trebuie să putem acționa împreună cu Consiliul așa cum o facem și cu celelalte instituții. E adevărat că suntem într-o situație excepțională, dată fiind relațiile dintre Parlament și Consiliu și nu trebuie să ajungem uh, într-o situație anormală ca să ieșim din acest impas. Deci, aprob amânarea și cred că compromisurile propuse de domnul Rivelini ne vor uh, ajuta să ameliorăm sprijinul majoritar de care se bucură această idee în Parlamentul European. Și atât am avut de spus. Mulțumesc! Domnul Gaier. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Äh, sunt puțin derutat în legătură cu contextul în care a avut loc acest schimb de mesaje. Pentru că poziția comisiei noastre a fost suficient de argumentată atât de bine argumentată încât nu mi-e limpede în ce bază secretarul general al Parlamentului uh, pune uh, în joc opțiunea unei relații interparlamentare. Eu am înțeles astfel poziția comisiei noastre. Parlamentul are responsabilități uh, privind descărcarea de gestiune uh, în ce privește sumele care uh, nu creau niciun fel de semn de întrebare. În conferința președinților au avut loc discuții. Care a fost finalitatea lor? Nu am înțeles exact care ar putea fi rezultatul cine este favorabil din comisia noastră pentru aceste rezultate și ce ni se dă în cazul acesta în schimb. Poziția comisiei noastre este destul de clară. Noi interpretăm tratatul în sensul acesta că Parlamentul este, de fapt, instituția care are dreptul de descărcare de gestiune Consiliul uh, mizează pe reciprocitate, dar în cazul acesta ar trebui să existe un acord interinstituțional. El, de asemenea, trebuie să se bazeze pe tratat. Eh, Mulțumesc. Da, a fost o observație cât se poate de limpede. Domnul Șațimarcachis. Domnule președinte, și eu doresc să intervin în sensul spuselor domnului Gaier. Pledez pentru o amânare și nu pentru descărcare acum, pentru că întrebările pe care le-am formulat noi nu au primit răspunsuri suficiente. Acest memorandum of understanding nu s-a realizat mulțumitor din punctul nostru de vedere. Domnul Zondergaard a fost raportor la un moment dat pe o problemă similară. Nu cred că trebuie să uh, dăm înapoi față de ceea ce am impus prin acel raport. Eu cred că uh, nu trebuie să fim mai catolici decât papa în ce privește solicitările uh, Consiliului, nu trebuie să trântim ușa în nas, dar trebuie să negociem. Obținem clarificări legate de competențe. Tratatul este clar, cum a spus și domnul Gaier, iar dacă uh, există dubii la nivelul Consiliului, eu mă gândesc la articolul 265 al uh, regulamentului, să ne bazăm pe el și să ajungem până la urmă la Curtea uh, Europeană de Justiție. Și să ne apărăm această competență pe care se pare că nu vrea să ne o recunoască Consiliul. Eu cred că trebuie Curtea Europeană să verifice până la urmă cum trebuie repartizate competențele. Nu trebuie să acceptăm să dăm înapoi în fața acestei presiuni din partea Consiliului. Doamna Gresle, mulțumesc. Cred că ar trebui să separăm clar lucrurile în legătură cu ceea ce facem cu amânarea descărcării de gestiune, dar să vedem cum uh, acționăm pentru că și eu am fost surprinsă de acest schimb de uh, mesaje între secretarul general al Parlamentului și Consiliu și vreau să spun că nu prea am înțeles uh, care este contextul. Poate că uh, am insuficiente cunoștințe de limba engleză și în cazul acesta regret că nu am fost suficient de harnică la școală. Dar uh, în orice caz, am, i-am dat telefon secretarului general vineri și el mi-a spus că, în ce privește propunerile, ori acceptăm, uh, se acceptă ceea ce dorește Comisia de Control Bugetar. Uh, pentru că um, reciprocitatea trebuie să fie oferta, dar uh, Consiliul se pare că um, nu a fost la fel de disponibil să accepte propunerile noastre. Ehm, dacă ehm, se exercită o asemenea presiune asupra noastră, noi trebuie să ă, arătăm că nu ne lăsăm ă, șantajați în niciun fel. Ar trebui să ne gândim că la punctul 8 ă, ehm, pentru că trebuie să luăm o atitudine față de ceea ce se spune că nu ar fi necesară o descărcare de gestiune din partea Parlamentului. Eu cred că e, trebuie să ne gândim că există și un conflict de interese la nivelul Consiliului, pentru că nu execută doar buget, un buget administrativ, ci și 80% din uh, bugetul agrar. Deci, eu nu vreau să, mă, uh, să accept vreo presiune din partea Consiliului. Nu suntem șantajabili. Trebuie să existe un amendament oral la punctul 8 pe care să-l intercalăm undeva, să fie foarte clar că uh, noi nu considerăm că este necesar un acord suplimentar dacă funcționăm în baza uh, competențelor care decurg din tratat. Eu uh, sunt uh, recunoscătoare secretarului general Kurt Vele um, pentru demersurile pe care le face, dar eu cred că la nivelul Consiliului nu s-au făcut niciun fel de eforturi. Deci noi uh, tot timpul ne-am arătat deschiși față de ceilalți, dar nu vrem niciun fel de situații excepționale acum. Să nu ne abatem de la linia pe care am impus-o până acum. Pentru că uh, noi, dacă facem un pas înapoi, dăm un mesaj uh, neplăcut și în afară. Mulțumesc, doamna Gresle. Tocmai uh, ați spus că Dumneavoastră regretați că nu a fost, fost destul de atentă la școală, dar eu cred că dumneavoastră sunteți întotdeauna atentă, cel puțin în această comisie și în Parlament. Cred că nimeni nu pune la îndoială acest lucru. Deci, nu cred că uh, ar trebui neapărat să introducem un amendament oral. Dorește cineva să se exprime în legătură cu asta? Pentru că dacă nu, îi vă da cuvântul raportorului. Dar doamna Ayala Sender dorește întâi să intervină. Vă rog, doamna Ayala Sender. Eh, da, mulțumesc. Trebuie să recunosc că mie propunerea doamnei Gresle mi se pare o noutate. Punctul 8, compromisul în legătură cu care domnul Rivelini și eu am căzut de acord, spunea clar că trebuie să urmăm uh, același demers ca și pentru celelalte instituții. Așadar, acest aspect a fost clar și nu știu acum de ce am fi împotrivă. Domnul Vele poate că a negociat altceva și poate că trebuie rapid să se introducă un amendament oral fără să cunoaștem consecințele, eu aș prefera să uh, vorbesc cu domnul Vele ca să vedem uh, de ce anume a propus ce a propus și dacă propunerea lui se bucură de un acord. Mi-închipui că s-a ocupat serios de această chestiune. Nu știu de ce acum, dintr-o dată, trebuie să spunem explicit Consiliului ce strategie trebuie să urmăm. Uh, dacă trebuie să trebuie să fie un acord interinstituțional, avem un acord cu Comisia, nu este nicio problemă aici și aș fi preferat, sincer, ca în preziua votului să nu ne confruntăm dintr-o dată cu un element care mi se pare foarte important. Să spunem da sau nu, așa, în grabă, uh, unui acord interinstituțional cu Consiliul, nu știu dacă secretarul general crede că e bine, eu aș vrea să vorbesc cu el, să vină să ne spună de ce. Și vă mărturisesc că nu știu cum să procedez acum. Eu cu domnul Rivelini eram de acord, am spus că trebuie să beneficieze și Consiliul de același tratament cu celelalte instituții, dar acum spunem clar că nu vrem un acord interinstituțional, cred că deschidem uh, o ușă către necunoscut. Eu aștept explicația domnului Vele. Mai avem timp oricum, votul va avea loc uh, mâine și doamna Gresle are dreptul să ceară un amendament oral, este dreptul ei ca deputată. Sigur că da, dar mai avem timp și PPE-ul mai are timp să vadă cum, se, cum se reacționeze. Doamna Gresle, doriți să răspundeți sau dau cuvântul raportorului? Ähm, Dacă mizăm pe procedura uh, clasică, uh, este o opțiune sau uh, propunerea, mizăm pe propunerea făcută în scrisoare. Deci noi, de fapt, ce ne dorim? Eu aș miza pe propunerea, pe formula clasică. În formula clasică nu am nevoie de acest EEV. Îmi doresc o procedură normală cu Consiliul. Nu vreau să mai discutăm despre uh, propoziții uh, cu mai multe sensuri încă o jumătate de an. Uh, fie va fi un gentleman's agreement în legătură cu descărcarea uh, dar în cazul acesta um, nu mai ai cum să te pronunți în niciun fel în legătură cu ceea ce face Consiliul. Nu mi-aș dori acest lucru. Aș prefera să introducem deci, așa o uh, frază ca cea pe care o propun în amendamentul oral, ca să fie limpede ceea ce ne dorim noi. Dacă nu uh, suntem de acord, nu voi insista. Vedem care este opinia majoritară. Colega Rivellini? Raportorul. Ba, eu cred că... Eu cred că întotdeauna trebuie să privim jumătatea plină a pacarului și nu cea goală. Având în vedere discuția din ultimele luni, pentru că, într-adevăr, această discuție durează de luni de zile, a pus Parlamentul într-o situație centrală, într-o poziție centrală și Consiliul a înțeles că toate grupurile politice sunt de acord cu faptul că trebuie să se respecte funcția centrală a Parlamentului și că, bineînțeles, și cu ocazia ultimei scrisori um, pe care am primit-o, așteptăm rezultate Astăzi, rezultatele obținute nu sunt satisfăcătoare pentru niciunul dintre deputați. Acordurile dintre mine și alți colegi în legătură cu votul de mâine uh, au pregătit un vot care va prezenta în mod foarte clar uh, ideea noastră a depu- ca deputați dincolo de uh, principiile grupurilor politice. Eu a trebuit să vă prezint cele trei soluții pentru a ieși din această criză. Mâine s-ar putea confirma, doamna Gresler ar putea să ne reconfirme poziția noastră printr-un amendament oral și până mâine mai avem timp să ne gândim. Adevărul este, și trebuie să spunem acest lucru, pentru că altfel uităm pașii înainte pe care i-am făcut în ultimele luni. Deci adevărul este că uh, poziția fermă a tuturor deputaților din această comisie, voința noastră ca Parlamentul să fie respectat de către celelalte instituții, ne face să obținem, să, să cerem din partea Consiliului rezultate concrete. De aceea, secretarul general și alte instituții fac tentative în acest sens și trebuie să continuăm, cred, pe această cale, să fim fermi în continuare că instituția noastră trebuie respectată și fără a renunța niciodată să ascultăm, pentru că a asculta cultura ascultării trebuie să fie principiul nostru călăuzitor, așa cum trebuie să fie un principiu călăuzitor și uh, uh, ideea că prerogativele noastre trebuie respectate. Deci cred că votul, uh, pregătirea votului pentru mâine este suficient de clară. Astăzi discutăm despre acest amendament uh, al colegei noastre care ar putea reconfirma ceea ce am spus astăzi. Eh, er Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul dintre colegi? Nu este cazul. Astăzi avem și reprezentanța ai Consiliului uh, în sală. Cu siguranță au notat, au înțeles bine, au prins care e ideea uh, și au înțeles suficient de bine faptul că noi suntem foarte hotărâți uh, și uh, vom, votul nostru de mâine uh, este prefigurat de discuția de astăzi. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, uh, punctul 27, un punct foarte important. Examinăm documentul 0815-2010 e vorba de normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii. Un document al Comisiei din 22 decembrie care înlocuiește două propuneri precedente. Doamna Iala, în punct de respectarea solicitării de respectare a regulamentului. Domnule președinte, trecem direct la vot, dacă bine am înțeles, mâine în legătură cu celelalte instituții, în plus uh, față de Consiliu. Și eu aș fi dorit să discutăm puțin, uh, să discut puțin cu domnul Rivelini, să primesc informații în legătură cu votul uh, privind Comitetul Economic și Social. Mă mir faptul că nu avem o dezbatere pentru a pregăti votul de mâine, pentru că eu aș fi dorit să discutăm astăzi puțin de acest vot. E posibil? Deci, pentru, din punctul meu de vedere, nicio problemă, spune domnul președinte. Doriți să votăm acum uh, descărcarea de gestiune pentru Comitetul Economic și Social sau să discutăm înainte de votul de mâine? Astăzi uh, nu suntem deloc în întârziere. Avem practic un oră și jumătate pentru a discuta raportul Rivelinii Gresle. Poate nu vom avea nevoie de o oră și jumătate, de aceea poate am putea discutăm acum uh, despre descărcarea de gestiune pentru Comitetul Economic și Social sau după ce vom discuta rap, uh, raportul Rivelinii Gresle. Atunci, vom discuta mai întâi punctul 27, raportul Rivelinii Gresle și apoi vă voi da cuvântul pentru a discuta despre Comitetul Economic și Social, da? Bun, bineînțeles, vom vedea cât timp vom avea la dispoziție, pentru că după aceea, la ora 17.30, uh, avem prevăzut o discuție cu domnul Envirda. Bun. Deci, acum vom discuta deci, o propunere a Comisiei, un document care înlocuiește documentele precedente. Um, coraportorii sunt domnul Rivelini și doamna Gresle, care au uh, organizat un grup de lucru care s-au reunit de mai multe ori pentru a pregăti acest raport. Acest raport se bazează pe, acordul, uh, pe articolul 61 din, raportul, din regulamentul nostru intern, E vorba de un raport comun al Comisiei pentru Control Bugetar și Comisiei pentru Bugete pe 13 și 14 aprilie. Um, membrii Comisiei pentru Buget uh, vor discuta acest raport uh, și membrii Comisiei pentru Control Bugetar sunt. Voi da mai întâi domnul, cuvântul domnului Rivelini, ca raportor din partea Comisiei noastre, pentru a ne explica conținutul acestui document și apoi voi da cuvântul celorlalți colegi bineînțeles, doamnei Gresle, în, nume, în calitate de raportor pentru Comisia pentru Bugete. Mai întâi, domnul Rivelini are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm aici documentul prezentat de noi raportorii pe legătură cu propunerea de reformă pentru regulamentul financiar. N-aș dori să uh, acaparez prea mult timpul uh, și doresc să las și colegii gresle suficient timp pentru a ne prezenta mai în detaliu anumite uh, schimbări mai importante. De aceea voi introduce doar subiectul și voi încerca să abordez cât mai pe scurt modul în care vor fi folosite instrumentele financiare. Și, bineînțeles, de, alte detalii vor, pot fi regăsite în documentul de lucru. Regulamentul general, după cum știți, Propunerea COM 0815 um, reunește astăzi atât chestiuni legate de, trans- de Tratatul de la Lisabona, cât și alte uh, uh texte și privește uh, modificarea peste 200 de articole. Uh, Mm, noi am dorit aceste modificări pentru ca Parlamentul să-și poată exercita propriul drept de codecizie la propunere, în legătură cu propunerile Comisiei Drept, care, conform regulamentului financiar, l-a primit uh, odată cu adoptarea Tratatului de la Lisabona. Au avut loc multe ședințe informale ale grupului de lucru pentru a uh, identifica toate uh, modificările necesare în regulamentul financiar și s-a încercat, uh, am încercat să avem abordare pe teme și până acum ne-am concentrat pe subiectele următoare. 1. Schimbările de substanță propuse sistemului uh, de transferuri din buget și păstrarea prerogativelor Parlamentului în calitate de parte din autoritatea bugetară. 2 noul concept de uh, risc de eroare tolerabilă. 3. Viitorul rol al Comisiei în executarea bugetului Uniunii, mai ales în ceea ce privește reformularea diverselor uh, modalități de gestiune actuale pentru executarea bugetului și introducerea noului concept de gestiune directă și indirectă. Delegarea executării bugetului altor actori, cum ar fi Banca Europeană pentru Investiții. 4. Conceptul de instrumente financiare pre prezentate prima dată în propunerea Comisiei și viitorul rol al uh, BEI și al altor instituții financiare. 5. Reducerea cheltuielilor birocratice în domeniul cererilor de oferte și finanțărilor Uniunii Europene. 6. Actele delegate pentru delegarea de prerogative Comisiei pentru a propune revizuirea modalităților de executare a regulamentului financiar sub formă unui act delegat. Anumite considerații generale trebuie făcute acum. După cum uh, vă puteți da seama, temele care trebuie abordate sunt foarte variate și complexe și uneori sunt strict bugetare și altădată uh, țin mai mult de uh, controlul bugetar. Și în ședințele noastre am abordat deja subiectul uh, Tema riscului uh, de eroare tolerabil, uh, un subiect bine cunoscut de colegii care discută despre acesta în această comisie chiar înainte de um, ca eu să ajung în Parlament. Comisia poate abordează acest aspect uh, în mod prea superficial și cred că în acest document trebuie să se explice foarte clar anumite lucruri. Nu doresc să intru în detalii, dar aș dori să subliniez totuși faptul că în acord cu Curtea Europeană de Conturi, noi propunem să modificăm propunerea Comisiei pentru ca riscul tolerabil de eroare să devină un instrument de gestiune capabil să evalueze costurile sistemelor uh, administrative și de control, precum și nivelul de risc Um, pentru fiecare fond și fiecare stat membru. Trebuie să, de asemenea să se consolideze obligația Comisiei de a monitoriza în mod, contact, în mod uh, constant punerea în aplicare a programelor și să reacționeze adoptând diverse prevederi, um, intensificarea controalelor, simplificarea programelor și așa mai departe. Ne dăm seama care sunt dificultățile unei verificări pentru fiecare fond și pentru fiecare stat membru, dar considerăm că exigența unei uh, gestionare eficientă a resurselor, mai ales în perioade dificile din punct de vedere economic, cum este perioada actuală, trebuie să fie priorități. Cunosc preocupările serviciilor Comisiei în legătură cu aceste aspecte, așa cum i-a fost comunitate și de membrii ai uh, cabinetului comisarului de resort, dar cred că până la urmă se va putea ajunge la un acord câteva observații în legătură cu folosirea instrumentelor financiare. Sunt uh, necesare. Acum aș dori să trec uh, la uh, aspectul anunțat la începutul intervenției mele. E vorba de instrumentele financiare și aș dori să încadrez mai bine acest subiect înainte de a avea o judecată de fond în legătură cu acesta. E vorba de două articole din regulamentul financiar, articolul 130 și articolul 831 uh, și trei articole din modalitățile de executare, articolele de la 39 ter la 39 5. Definirea instrumentelor financiare este uh, foarte extensivă. Conform articolului 130 din regulamentul financiar, e vorba de măsuri de sprijin financiar al Uniunii Europene uh, din bugetul european pentru a urmări un obiectiv strategic specific prin um, garanții, investiții, credite sau participări acționare sau aproape de tip uh, de acționar și alte instrumente de risc, eventual asociate cu subvenții. Instrumentele financiare de multe ori sunt programe plurianuale și pentru a strânge fonduri, Comisia are intenția de a emite obligațiuni europene pentru finanțarea proiectelor, așa numitele project bonds. Propunerea, în propunere se sugerează că grupul BEI trebuie să se ocupă de aplicarea acestui, acestor prevederi și astfel această instituție va putea face propuneri pentru, um, acest, pentru folosirea acestor subvenții. Considerăm că această abordare este, accesabil, este acceptabilă, dar trebuie să obținem clarificări suplimentare din partea Comisiei, mai ales în ceea ce privește măsurile de punere în aplicare și garanțiile de control. Dar delegarea posibilității de a subdelega punerea în aplicare altor actori sub responsabilitate proprie nu ar necesita implicarea Parlamentului și acțiunea Băncii Europene de Investiții ar fi uh, complet independentă și deci cred că e nevoie de controle ulterioare mecanismele de control nu ar mai fi numele par- în mâinile Parlamentului, ar fi definite în cadrul deciziilor de delegare și în acordurile cadrul negociate cu Banca Europeană de Investiții, acordul 39 quarter, aliniatele 1 și 2. De aceea, cred că trebuie să se consolideze în mod uh, evident măsurile propuse, sugerându-se raționalizarea conform normelor Uniunii Europene aplicabile statelor membre, fără a crea contradicții privind executarea bugetului din partea statelor membre sau Uniunii Europene. Trebuie să se asigure Parlamentului un rol adecvat în uh, faza de executare a bugetului respectiv pentru a verifica respectarea priorităților sale politice. Nu trebuie să se admită un tratament exclusiv adresat uh, băncii europene de investiții în ciuda statutului uh, său din afara tratatelor. Trebuie să se garanteze ca viitoarele delegări nu vor uh, putea fi făcute decât cu un temei juridic specific și menținând obligațiile Comisiei privind executarea bugetului. Considerațiile finale sunt următoarele. Cred că propunerea Comisiei de a folosi instrumente de pe piața financiară trebuie să, fie consider, trebuie să primească din partea noastră o apreciere pozitivă, mai ales având în vedere contextul economic european actual. Într-un moment în care anumite state membre suferă din cauza crizei uh, creditelor uh, statelor suverane și faptul că au, resursele lor uh, sunt în scădere și resursele Uniunii Europene sunt în scădere și efectul multiplicator um, din cauza uh, diversificării instrumentelor financiare și faptului că economia comunitară este astăzi uh, într-o situație proastă, trebuie să ne facă să acționăm pentru uh, a putea obține noi surse de finanțare. Trebuie să ținem cont de impactul asupra perspectivelor bugetare în urma intrării de noi țări în Uniunea Europeană sau uh, după reforma guvernanței piețelor financiare. Acum aș dori să dau cuvântul colegii Gresle, care ne va, va putea explica mai bine alte aspecte foarte importante, printre care se află gestionarea directă și indirectă. Dank u, rapporteur van de begrotingscommissie, mevrouw Gressle. Mulțumesc, doamna Gressle. Mulțumesc, mulțumesc și colegului Rivelini și tuturor colegilor care mai sunt prezenți în sală, pentru că uh, în Comisia pentru Bugete a fost uh, necesar uh, trei minute și uh, au plecat majoritatea din sală. Așa că apreciez cu atât mai mult faptul că am început de mult să discutăm acest subiect și încă mai avem colegi în grupe. Avem un fan club, să zic așa, și care se poate întâlni și fără prezența tuturor fanilor. Dar suntem 26 de persoane care lucrăm în acest grup ne aflăm într-o situație dificilă pentru că nu avem uh, texte care sunt uh, formulări definitive, ci se află într-o permanentă schimbare. Abia ajungem la o concluzie și deja se întâmplă să, mm, să primim uh, alte texte. E bine, există un non-paper după un seminar pe care l-a organizat Comisia, a fost un seminar foarte bun, dar există deci acest non-paper în legătură cu instituții financiare și un non-paper în legătură cu actele delegate. În ce privește administrarea unor uh, mijloace uh, partajate, aș vrea să spun câteva cuvinte, instrumentele financiare și parteneriatele public-private – împreună cu colegul Rivelini nu suntem împotriva lor, dar cum procedăm? Pentru că în final Parlamentul își pierde dreptul de a influența modul în care se lucrează. În ce privește PPP-urile, toate se derulează în baza unor dispoziții ale Consiliului. Deci, nu este întrebarea ești pentru sau împotrivă, ci cum se procedează. Iar în ce privește administrarea, gestionarea partajată a mijloacelor financiare, noi, pe de o parte, ă, discutăm pe marginea propunerii făcute de comisie, este un non-paper și ne întrebăm care este rolul pe care îl joacă comisia când ă, acreditează. Pentru că Comisia uh, ne uh, spune că uh, nici nu poate să să își asume toate acreditările pentru că ar derula în felul acesta ar, ar porni foarte târziu programele. Deci ar fi nevoie de o analiză de risc. Atât comisia trebuie să își efectueze o asemenea analiză de risc. Există specialiști acolo și um, um, gândindu-ne la Bulgaria, de pildă, ar trebui ca um, la nivelul Comisiei să se ia decizia efectuării unui asemenea studiu de risc sau, uh, mă rog, să existe o solicitare chiar din partea statului, uh, unui stat membru. Iar în ce privește articolul 53b care prevede că nu trebuie neapărat implicate statele membre, eu cred că este nevoie totuși de o îmbunătățire. În cadrul seminarului organizat de comisie am întrebat unde este nevoie de fapt să ameliorăm sistemele care funcționează în clipa de față. Și nu mi s-a dat răspuns, deși au fost foarte mulți participanți prezenți din partea organismelor de control din partea statelor membre cele mai mari neclarități sunt legate de instrumentele financiare și colegul uh, Rivelini s-a referit la aceste aspecte, acest non-paper al Comisiei. În articolul 130 spune că este vorba despre uh, credite uh, subvenționate prin dobânzi, dar atunci să le numim ca atare și nu să le spunem instrumente financiare, pentru că s-ar putea în felul acesta să derutăm fiecare înțelege altceva prin instrumente financiare. Ei bine, aceste subvenții, subvenționare a dobânzilor, sunt de fapt uh, uh, niște subvenții făcute de statele membre, dar dacă optează pentru această formulă trebuie să ceară o aprobare din partea Bruxellesului. Dacă decide Comisia să facă acest lucru, atunci se pare că nu va avea probleme uh, birocratice complicate. Cu alte cuvinte, însă, Bruxelles în felul acesta va beneficia de un statut aparte față de statele membre. La articolul 131 Există numeroase propuneri de modificare în ce privește diversele criterii pentru introducerea respectiv repartizarea de instrumente financiare de către Comisie, dar, repet, conceptul de instrumente financiare nu a fost definit niciodată. Ar fi foarte frumos dacă am dispune de o asemenea definiție. Pentru că absența definiției mie îmi face o impresie proastă. Mi-aș fi dorit să existe asemenea definiții și uh, uh, cred că ar trebui să insistăm să le obținem. Instrumentele financiare trebuie să uh, beneficieze de transparență, dar în orice caz să nu existe niciun fel de discriminare în ce privește utilizarea lor. Pentru că uh, am suficientă putere de imaginație ca să uh, înțeleg ce înseamnă instrumentele financiare, iar principiile pe care le menționează Comisia uh, mi se par a fi insuficiente. Deci ar trebui să existe o valoare adăugată în acest demers uh, și uh, se vorbește de uh, utilizarea lor acolo unde există anumite riscuri în ce privește piețele inovative trebuie să servească intereselor generale ale organismelor administrative, se spune aici. Iar ă, dacă există economisiri din instrumentele financiare, ele de asemenea ar trebui să ă, intre în ă, fluxul utilizării ulterioare. Din păcate, ne aflăm sub uh, presiunea timpului în ce privește uh, posibilitatea de a influența această propunere. Încercăm să stabilim niște limite superioare. Ne dorim ca și cheltuielile administrative să fie prezentate într-o manieră transparentă. Ne dorim un uh, schimb de informații cu instituțiile specializate, pentru că Eh, să nu fie posibile acordarea de bonusuri pentru privați din acești bani eh, publici, practic. Iar în ce privește parteneriatele publice, private și ele ar trebui să beneficieze de asemenea instrumente financiare. Dar în ce privește PPP-urile există unele uh, noutăți spectaculoase pentru că unele se supun dreptului comunitar, Și acum se propun trei tipuri de PPP-uri unele care se bazează pe articolul 187, altele care sunt uh, sui generis uh, ale uh, comunității și altele care se bazează pe dreptul privat care este valabil în diversele state membre. E, dacă analizăm aceste variante, să ne imaginăm că înființăm o societate cu răspundere limitată în Uh, Spania și comisia este uh, societară în această comisie. Este un fel de capitalism de stat. Eu nici nu mi-aș fi putut imagina că așa ceva este uh, posibil după ce a căzut zidul Berlinului. Într-un fel, putem să ajungem la o renaționalizare a politicii de cercetare Comisia uh, se supune prin mijloacele pe care le înființează uh, legislației naționale din țara respectivă. Noi am fi dispuși să introducem uh, modele mai ample în ce privește aceste investiții, dar trebuie să existe, de fapt, un model comunitar cu, pe baza unei reglementări a Consiliului Uh, eventual să fie facilități uh, de uh, funcționare, reglementările să fie simplificate, dar nu mi-aș dori să se ajungă la o renaționalizare pentru că în felul acesta comisiei s-ar supune legislației spaniole, poloneze, bulgare, române, indiferent uh, de uh, care din statele membre este cel care beneficiază de uh, respectivele instrumente financiare. Deci aici mie mi se pare că propunerea comisiei nu este în regulă. Dar acestea sunt problemele pe care trebuie să încercăm să le rezolvăm. Mulțumesc! Mulțumesc de asemenea o solicitare de intervenție, două, doamna Iala Sender și după aceea domnul Gaer. Mă uit și înspre comisie, dorește cineva din partea comisiei să ia cuvântul sau doriți pur și simplu să ascultați care este punctul nostru de vedere? Este dreptul dumneavoastră să interveniți dacă doriți. Dacă nu, îi voi da cuvântul întâi lui Jens Geier, pentru că din partea PPE deja au fost două intervenții. După aceea, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorilor în ce privește regulamentul uh, bugetar, colegul Rivelini, doamna Cresle, uh, noi însoțim întreaga procedură și în calitate de socialiști și democrați cu multă simpatie. Și uh, v-aș comunica opinii din punctul nostru de vedere care parțial sunt adresate raportorilor și parțial comisiei. În ce privește raportorii? Înțeleg că, întru totul că este dificil să lucrezi atunci când textele sunt instabile, pentru că procesul de analizei este în curs, dar e foarte dificil să ajungi la concluzii definitive. Iar în acest context îmi pun întrebarea dacă foaia de parcurs pe care v-ați propus-o dumneavoastră, calendarul, Uh, nu ar trebui să fie pus sub semnul întrebării cum trebuie să operăm cu acest calendar. Pentru că este clar că uh, nu dispuneți de un punct de vedere definitiv al Comisiei, dar până la finele lunii ar trebui să fie încheiate, să existe aceste documente uh, am o întrebare de conținut în legătură cu chestiunea acreditării, dar poate că nu am citit uh, suficient de aprofundat. Eu cred că dispunem de sisteme de management, de control, care de asemenea sunt uh, controlate de către comisie în ce privește uh, posibilitatea de bună funcționare și după aceea există și probe aleatorii, analize pe care le face Curtea de Conturi. Deci asta, ă, așa cum înțeleg eu termenul în germană, ar putea fi un fel de procedură de acreditare pe care um, o imaginează Comisia. Dar așa cum se desfășoară dezbaterea, înțeleg că statele membre intenționează de fapt altceva să uh, facă. Dacă își propun altceva, ar trebui să clarificăm lucrurile, pentru că mie mi se părea că sistemul uh, uh, tradițional uh, era acceptabil, funcționa bine. Iar în acest context m-ar interesa și un punct de vedere al Comisiei. Cum evaluează Comisia acest sistem de acreditare și ce avantaje ar trebui să mă convingă pe mine ca parlamentar că există pentru ca să fiu de acord cu ele. Poate că seminarul a fost important Uh, au apărut și o serie întreagă de concepte interesante și în Comisia Regii întâlnesc uh, diverse concepte uh, ale căror conținuturi nu îmi sunt foarte limpezi. Dar deja există tentativa ca prin amendamentele pe care le avansăm noi să încercăm să clarificăm aceste concepte. Mi se pare însă că numărul este foarte mare și uh, nu mai uh, ai o imagine clară. Nu înțeleg în ce măsură prin formula de acreditare care se propune am putea îmbunătăți lucrurile. Nu m-a mirat să aflu că orice modificare a gestionării partajate este de fapt respinsă de către statele membre. Nu mă miră acest lucru pentru că de fapt fiecare funcționar, fiecare birocrat nu este bucuros de uh, asemenea partajări de gestiune. Fiecare se bucură Ehm, dacă a înțeles eh, diversele formulare pe care trebuie să le completeze și că ehm, eh, ehm, în felul acesta poate să opereze fără să încalce alte eh, norme, alte legislații. Ei bine, prin această gestionare partajată povara asupra funcționarului uh, este mai mare. El nu știe până la urmă uh, decât că există noi uh, reguli, efortul pentru el este mai mare, dar nu știe care vor fi și consecințele. Deci statele membre, ecoul din statele membre a fost că nu uh, ar agrea foarte mult această formulă. În ce privește uh, riscul de um, erori tolerabile, ar trebui uh, poate să precizăm mai clar ce se înțelege prin asta, dar sigur nu va fi un război uh, Eh, vom încerca să cădem de acord cu colegii, dar mă opresc aici. <coughs> Eh, Mulțumesc, Jens. Doamna Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, yo querría... Mulțumesc. Doresc să felicit pe Uh, raportori pentru că au încercat să facă puțină ordine în această harababură și să identifice încotro ne face să ne îndreptăm acest regulament, pentru că aduce noi responsabilități Parlamentului European și în același timp face și mai acută nevoia de simplificare, dar într-un sens bun, Trebuie să uh, veghem ca această nouă arhitectură a regulamentului financiar să uh, diminueze rata de eroare și să diminueze și complexitatea, ceea ce este o provocare considerabilă. Am uh, făcut referire la anumite aspecte evocate și mai ales la parteneriatele public-privat. De asemenea, există o propunere a Comisiei referitoare la existența unei matrice unice pentru acest tip de asistență. Și asta mai ales pentru a favoriza cercetarea și pentru a ajuta IMM-urile. Aș dori să mă liniștească cei de la Comisie și să-mi garanteze că prin acest nou dispozitiv, prin acest ghișeu unic, nu vom complica și mai mult situația IMM-urilor, care până acum aveau uh, un uh, ghișeu propriu, dacă pot să spun așa. Odată cu această nouă propunere, nu ar trebui ca IMM-urile să uh, fie supuse unor proceduri foarte birocratice și foarte îndelungate, așa cum este cazul marilor proiecte de investiții și de cercetare. Sigur că simplificarea presupune poate un ghișeu unic, ceea ce poate avea și avantaje, evident, însă nu este cazul ca acest ghișeu unic să ducă la niște proceduri faraonice și disproporționate, lipsite de măsură care să însemne că IMM-urile care ar câștiga ceva de pe urma ghișeului unic ar avea de fapt mai mult de pierdut după uh, restul procedurilor care ar fi la fel de complicate ca pentru niște laboratoare sau întreprinderi de mari dimensiuni. Aș dori să ne explice Comisia mai multe pe această temă, apoi în legătură cu declarațiile naționale. Aș dori aici să vă spun că mi se pare că avem o dezbatere de mare calitate. Ne întrebăm de câțiva ani uh, pe subiectul acestor declarații naționale și uh, aveam impresia că uh, statele membre luptă pentru transparență și doresc neapărat o bună gestionare a cofinanțării, o bună execuție financiară. Iar astăzi avem impresia că de fapt nu era chiar așa, pentru că suntem obligați să simplificăm și să modificăm instrumentele ca să le ameliorăm eficacitatea reală. Practica, un fel de piatră de încercare, de fapt, ne arată că faptul că un ministru semnează o declarație națională de cofinanțare nu garantează niciun caz pentru noi că banii au fost bine cheltuiți. Chiar și anul trecut au avut loc niște situații în care nu a fost deloc așa. Ar trebui deci să ne gândim din nou împreună cu Comisia la un sistem simplu cum există în agricultură, de exemplu un sistem alimentat de diferiții protagoniști de nivel local, regional, chiar european. Cred că știți că toate nivelurile sunt afectate de cofinanțare, chiar și nivelul regional și nivelul local. Trebuie să existe în permanență o imagine foarte clară a modului în care sunt cheltuiți banii și în care sunt controlați banii. Cred că nu trebuie să încercăm să complicăm situația tuturor. Aș dori să ne spună Comisia dacă are o idee despre acest lucru ca să nu fie supraîncărcate toate nivelurile de gestiune din exces de bunăvoință. Dacă nu suntem convinși că banii sunt bine cheltuiți, vom uh, supraîncărca atunci toate nivelurile? Cred că avem nevoie de un instrument simplu, adaptabil, care să poată gestiona informații complexe și care să poată oferi instantaneu o imagine a cheltuielilor, pentru ca uh, cheltuielile comunitare să fie bine făcute. În ceea ce privește noile instrumente financiare, sunt de acord că fondul de asistență trebuie să fie gestionat de Banca Europeană de Investiții. Prin decizii europene, acest uh, fapt a fost într-adevăr consfințit. E adevărat, bugetul european și bugetele naționale trebuie să țină cont de aceste decizii europene. De aceea trebuie să ne închipuim niște noi formule care să uh, permită să se responsabilizeze ordonatorul cheltuielii. Și în acest scop ar trebui ca noile instrumente financiare să fie utilizate într-adevăr în domeniul urgențelor economice și financiare și să aibă o mare valoare. Acum ne putem întreba și vreau să întreb Comisia, de fapt, cum vom putea să garantăm cetățenilor europeni că o mare parte a bugetului european este bine utilizată, în primul rând, și apoi că utilizarea este bine controlată. Aș dori să știu dacă avem posibilitatea să uh, lăsăm și curțile naționale de conturi să joace un rol mai extins în domeniul acestor instrumente de finanțare inovatoare. care sunt foarte inteligente și foarte creative, dar care tocmai din această creativitate pot da loc uh, erorilor. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci am să dau cuvântul comisiei. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, au fost multe întrebări, am să încerc să le grupez puțin după temă. Nu voi răspunde fiecărui deputat în parte, ci mă voi referi la teme în sine. Am constatat că a fost o întrebare legată de instrumentele financiare, o întrebare legată de parteneriate public-privat, Apoi, o întrebare referitoare la gestionarea partajată și la declarațiile naționale. Inclusiv întrebarea legată de acreditare. Și uh, cea referitoare la riscul tolerabil de eroare. De asemenea, au mai fost și întrebări în legătură cu ghișeul unic, respectiv o întrebare a doamnei Ayala Sender. Am să încep la modul general și voi spune că ne aflăm acum într-o etapă în care trebuie să explicăm cât mai mult propunerile existente și trebuie ca aceste explicații, după cum a spus și doamna raportor, să presupună niște non-papers, niște documente neoficiale pe care noi le transmitem ambelor brațe ale autorității bugetare. Am să încep cu ce e mai simplu, pentru că s-a vorbit aici foarte mult despre riscul tolerabil de eroare. E din ce în ce mai clar că propunerea din regulamentul financiar nu este acceptabilă pentru autoritatea legislativă și deci că trebuie într-adevăr, ca acest concept să evolueze într-un instrument de gestiune. Mesajul a fost înțeles și ascultat. Direcția Generală Bugete va face propune comisarilor și colegiului comisarilor pentru ca această chestiune să fie trecută în regulamentul financiar ca instrument de gestiune sub controlul ordonatorilor delegați, adică al directorilor generali. Ceea ce privește riscul tolerabil de eroare, cred că puteți fi liniștiți. Am înțeles mesajul dumneavoastră și îl vom transmite la nivelul politic necesar. Și cred că uh, se va merge pe direcția dorită de dumneavoastră. În legătură cu parteneriatul, parteneriatele public-privat, Doamna Gresle a uh, prezentat foarte bine faptul că încercăm să mergem mai departe de unicul model care există, care este un model care se aplică mai ales la uh, Joint Technologies, Technology Initiatives și care face obiectul regulamentului financiar și de asemenea al statutului. Aceste uh, inițiative tehnologice comune au avut din această cauză un start foarte dificil. Cred că ați primit aici reprezentanții ai acestor inițiative tehnologice comune care se plângeau de cât de îndelungate sunt procedurile pentru a porni o astfel de inițiativă. E vorba de uh, niște inițiative care sunt de altfel foarte importante pentru cercetarea europeană. Am participat la mai multe reuniuni cu directorii acestor Joint Technology Initiatives și am încercat să aflăm ce anume doresc aceștia. Și de aceea am propus încă două modele. Am propus modelul sui generis E vorba de un organism creat prin niște acte comunitare europene care ar putea să scape oarecum de statut, pentru că eu cred că aici este problema ITC-urilor. Dacă trebuie angajat un contabil de la un nivel superior față de cel prevăzut în, public, în postul publicat, sau dacă au nevoie de o persoană în plus, trebuie să se supună unor proceduri foarte complicate și astfel nu reușesc să-și facă treaba așa cum ar fi necesar. Ideea ar fi, deci, să avem un act comunitar care să creeze aceste PPP-uri, însă să se impună acestor organisme o serie de norme financiare care să garanteze o bună gestiune financiară și o bună protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene. Acest lucru a fost cerut de cei din lumea cercetării, tocmai ca să se poată dezvolta mai repede aceste PPP-uri. Și, într-adevăr, am mai propus și niște PPP-uri care să uh, iasă din dreptul privat al statului membru unde ar avea sediul. Există un exemplu pe care din câte cunosc eu, care funcționează încă de pe acum, în acest mod, însă, bineînțeles că pot exista neliniști și uh, accept acest fapt. Aș putea să explic mai mult uh, doamnei raportor și desigur și domnului Rivelini despre motivele și modul de funcționare al acestora. Sunt cazuri destul de limitate și înțeleg că pot exista semne de întrebare legate de acest subiect. Deci, în legătură cu parteneriatele public-privat, cred că putem înțelege că problema Uh, prezentată de cercetător poate fi rezolvată și avem într-adevăr intenția de a înlesni crearea acestor parteneriate public-privat. Dintre cele trei modele, un model există, un altul este foarte comunitar și mai există un alt model uh, pentru care mai trebuie să se găsească explicații. Aș dori să răspund rapid la chestiunea ghișeului unic. Așa cum figurează în documentul de lucru al raportorilor, acest ghișeu unic este direct inspirat de ceea ce a fost propus uh, anul trecut pentru cercetare. Deci, nu cred că trebuie să obligăm pe beneficiarii cercetării să treacă prin acest ghișeu unic. Este vorba de un comitet care încearcă să interpreteze textele și să găsească o interpretare comună pentru toate direcțiile generale care se ocupă de cercetare. Și am constatat, într-adevăr, că de la o direcție generală la alta, cercetătorii sau IMM-urile erau confruntați cu interpretări diferite ale dispozițiilor financiare, ceea ce este total inacceptabil. S-a ă, creat deci această idee și eu cred că va fi testată în următoarele luni și cred că va putea da rezultate pozitive. Sunt de acord cu doamna Ayala Sender că un ghișeu unic pentru toate domeniile de intervenție ale bugetului general european ar fi un proiect faraonic. Cred că ar fi chiar extrem de dificil de pus pe picioare. Și cred că decât să avem uh, comisii pe familii de sectoare sau comitete, ar fi un mod de a ajuta mult mai repede pe viitorii beneficiari ai fondurilor din bugetul general. Trec acum la instrumentele financiare. E adevărat că aici comisia a fost cam uh, succintă în prezentarea propunerilor. Trebuie să spunem că în uh, regulamentul financiar prezentarea era și mai succintă. Aceste instrumente financiare erau prezentate ca niște excepții de la subvenții și deci ni s-a părut absolut esențial să le scoatem de la capitolul subvenții și să le acordăm un statut specific. Așa după cum ați observat unii dintre dumneavoastră, circumstanțele economice și bugetare au împins Comisia să joace un rol sporit în aceste instrumente financiare. Și deci există multe lucruri care trebuie precizate, multe lucruri care trebuie să fie puse la punct între Parlament și Consiliu cu ajutorul Comisiei. Și cred că, pe de o parte, într-adevăr, doamna Grezle are dreptate. Trebuie să se definească mai bine ce înseamnă aceste instrumente financiare. Vom face într-adevăr niște propuneri a ambelor brațe ale autorității legislative ca să explicăm situația acestor instrumente financiare. La ora actuală am uh, preluat ce figura în fostul regulament financiar și l-am trecut în noul articol 130. Noi dorim să definim mai clar ce înseamnă aceste instrumente la care ne gândim și care figurau în fostul regulament financiar ce credite sunt, mă scuzați, am textul în limba engleză, interest rate debates, guarantees, equity, investments, quasi-equity și risk-sharing instruments. Definițiile de la articolul 130 trebuie să fie prezentate fie în regulamentul financiar, fie în actul delegat la care s-a referit raportorul. Trebuie de asemenea să definim în ce condiții se recurge la aceste instrumente financiare. Doamna Grezle a menționat câteva dintre aceste condiții. Am să le enumăr rapid pe cele la care ne gândim. Există de altfel un document care a fost transmis de către Comisie Parlamentului și Consiliului pentru a uh, testa aceste idei. Ar trebui, deci, ca instrumentele financiare să aducă valoare adăugată intervenției europene, să se adreseze unor situații de investiții suboptime, să existe adiționalitate, să nu se uh, contravină concurenței, să existe un efect de multiplicare, să se poată mobiliza investiții mai ridicate decât uh, cele oferite de bugetul comunitar. Deci să fie multiplicări de la 2 până la 20. Trebuie ca entitatea căreia i-am acorda gestionarea acestui instrument financiar, dacă ar fi cazul, să aibă un interes comun și să aibă aceleași obiective cu cele ale politicii la care doresc să contribuie, dorește să contribuie. Și cred că am înțeles că Parlamentul dorește să verifice dacă aceste obiective politice sunt respectate de aceste instrumente financiare. Mai există și o problemă mai tehnică care ar dori ca uh, rambursarea creditelor să poată fi reutilizată, cel puțin o perioadă, în loc, să, în loc ca banii să se întoarcă la bugetul general și deci, de fapt, la statele membre, într-o oarecare măsură. Mai există alte condiții, printre care, cel mai important, ă, să nu fie vorba de spălare de bani, trebuie de asemenea să se prevină, să se combată terorismul, să se întâmple pe teritoare care, teritorii care aplică standardele de taxare recunoscute pe plan internațional și multe alte chestiuni explicate în acordurile pe care le-am avea cu aceste entități. Aș dori să subliniez mai ales că am înțeles mesajul pe care Parlamentul European și Consiliul doresc să-l transmită și anume ca aceste două instituții să fie bine informate în legătură cu ce se întâmplă. Am dorit deci să prevedem un raport care există, dar care este destul de slab. Am dorit deci să existe un raport anual în legătură cu activitățile instituțiilor financiare vizate în legătură cu performanța instrumentelor financiare, în legătură cu ceea ce uh, revine prin rambursare, în legătură cu efectul de multiplicare și așa mai departe. Un raport complet care să fie transmis anual, probabil la jumătatea lunii iunie, autorității legislative. În ceea ce privește instrumentele financiare, cred, deci, că trebuie desfășurată această muncă de întâmpinare a uh, celor semnalate de doamna Gresle și de domnul Rivelini. Și am remarcat cu uh, satisfacție faptul că Parlamentul European are o tendință favorabilă pentru încadrarea în acest domeniu și pentru o bună definire a rolului Parlamentului European. Și ultimul punct, gestionarea partajată. Doamna Gresle a asistat timp de o zi și jumătate, în măsura posibilului, sigur că au mai existat și situații în care trebuie să vină la Parlament. În orice caz, a participat parțial la un seminar privind gestionarea partajată și vreau să-i mulțumesc din suflet. Cred că a înțeles foarte bine care sunt dificultățile statelor membre și aici mă refer și la cele spuse de domnul Gaier legătură cu propunerile comisiei. Deci, ce dorim? Gestiunea partajată Uh, se referă de fapt la fondurile agricole și la fondurile structurale. Nu trebuie să uităm că și pescuitul face parte de fapt din fondurile agriculturii și alte instrumente de politică internă, respectiv de migrație. Dorim să încercăm să găsim structuri comune. Și pentru asta am propus uh, ceva care semăna destul de bine cu modelul agricol. Ceea ce este problematic pentru statele membre, pentru că acestea au structuri care funcționează, mai ales pentru fondurile structurale. Și aici aș spune foarte clar că faptul că există o agenție de gestiune o agenție de certificare și un organism care auditează este foarte important. Și statele membre ne-au spus că organismul de certificare, înainte să trimită uh, cererile de plată la comisii sau la statele membre, funcționează foarte bine și uh, este util pentru a se reduce rata de eroare. Noi am ascultat statele membre și am încercat în măsura posibilului să propunem colegiului ce anume, uh, ceva care să fie acceptabil de statele membre, de către statele membre, adică să nu se modifice structurile care funcționează deja. Acreditarea. Într-adevăr, acest subiect nu este nou, există în actele sectoriale și este diferit pentru agricultură și pentru fondurile structurale. Acreditarea are drept obiectiv să se verifice ca organismul căruia îi se încredințează banii comunitari, gestionarea banilor comunitari, este capabil să gestioneze acești bani într-un mod cât mai corect în domeniul fondurilor structurale, Comisia are acea, acordă această acreditare, iar în domeniul agriculturii, statul membru comunică Comisiei ă, dacă un organism sau altul este capabil să gestioneze banii comunitari. Ce propunem noi, de fapt, este ă, ceva mixt. Gestiune partajată înseamnă și răspundere partajată în desemnarea acestor organisme. Cu alte cuvinte, am dorit ca statele membre să se implice, așa cum se implică în agricultură, în desemnarea diferitelor organisme care gestionează banii comunitari. Și, uh, desigur, Comisia să nu lase acest lucru în mâinile statelor membre și să participe și ea la acest proces de acreditare. Este vorba de un lucru care, după părerea mea, a fost discutat în concluziile seminarului și atunci, cred eu, a găsit răspunsuri favorabile din partea statelor membre, din partea autorităților prezente, care erau și de, autorit- și de gestiune și de certificare. Cel mai greu lucru în acest exercițiu este să se garanteze, de fapt, continuitatea asigurării uh, care pornește de la cei de pe teren și până la uh, asigurarea dată de directorii generali în raportul lor anual de activitate. De aceea am introdus conceptul de declarație de asigurare a gestionarilor. Această declarație de asigurare poate fi numită și declarație de gestiune. E o problemă terminologică, sigur. Însă pentru noi ceea ce contează este ca aceste asigurări care provin de la gestionarii de pe teren să acopere o perioadă utilă pentru directorii generali. Deocamdată, directorii generali își fac raportul anual de activitate la uh, sfârșitul lunii martie și apoi începe procesul cu Curtea de Conturi, un proces care duce la descărcare la raportul anual mai întâi și după aceea la descărcare. Trebuie deci ca informațiile pe care le primim din partea gestionarilor de pe teren să acopere aceeași perioadă, să acopere complet perioada pentru care directorii generali dau asigurarea. Pentru că ei uh, dau asigura, emit asigurarea pe anul precedent. Deci încercăm să acoperim aici perioada în care obținem asigurările de la statele membre, ca să acoperim exercițiul bugetar precedent. Și aici avem o problemă de date. Este o problemă de date și o problemă de practică de audit. Aceste practici sunt organizate de gestionari și, desigur, și de cei care fac auditul după aceea. Este o problemă de date, nu vreau să intru prea mult în detalii, însă trebuie să existe o populație suficientă pentru ca uh, eșantioanele realizate de auditori să fie suficient de mari ca să uh, se ajungă la o valoare oarecare. Așadar, aici, a, a, aici este modul în care am ajuns la propunerea existentă, totul să fie trimis până în 1 sau 15 februarie, dacă există o sinteză de făcut, pentru că apoi gener directorii generali au doar o lună ca să le examineze pe toate și să-și facă și ei declarațiile. Această problemă legată de calendar a fost identificată de doamna Gresle și de domnul Ivelini în raport și am încercat să facem propuneri în acest sens cu ocazia seminarului. Pentru a Uh, putea prelungi termenul respectiv pentru ca comisia este cea care face eforturi uh, pentru a respecta termenul limită de, care este 15 iunie. Deci am înțeles că pentru această gestionare partajată a trebuit să facem eforturi. Și pentru noi noi vom propune autorităților uh, colegiului de comisar, uh, de comisar și uh, ne vom sprijini pe observațiile statelor membre și ale dumneavoastră. Dar nu putem rămâne doar cu sistemul actual pentru că acesta generează rate de eroare prea ridicate, nu pentru raportul anual din acest an, curții de conturi din 2009, deci nu cel examinat în momentul de față, dar în trecut rata de eroare era mult mai mare. Iată. Am ținut să vă explic că am ascultat cu atenție ce au de spus statele membre. Doamna Gresle a fost prezentă de altfel. Într-adevăr, reacția lor a fost foarte negativă. Nu doresc uh, să fac eforturi. Uh, cred că este un reflex de înțeles, dar care nu este satisfăcător pentru comisie și de aceea vom reveni asupra acestor aspecte. Îmi cer scuze pentru faptul că am vorbit foarte mult dar cred că am meritat să profit de ocazie pentru a explica tuturor deputaților prezenți propunerile noastre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu, nicio problemă. Nu e o problemă faptul că ați uh, vorbit atât de mult, ați răspuns uh, atât de extensiv la întrebările colegilor. Am avut, aveam timp la dispoziție și întotdeauna este foarte util să ascultăm ce aveți de spus. Vă mulțumim Uh, pentru uh, atitudinea asta deschisă și oferta dumneavoastră de a lua contact direct cu raportorii pentru a aborda anumite puncte precise. Oricum, vom mai discuta acest dosar în următoarele săptămâni sau chiar luni. Domnul Bostock, din partea Curții de Conturi, a cerut cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să transmit uh, două mesaje din partea Curții Europene de Conturi, care este aliatul dumneavoastră. 1. Curtea a transmis avize în legătură cu această propunere. Dacă putem să mai facem ceva pentru a vă ajuta, uh, vă vom ajuta cât vom putea. În al doilea rând, propunerea Comisiei include și anumite sugestii de modificări la funcțiile de audit extern, deci ceea ce facem noi. Și, după cum ați văzut din avizul nostru, considerăm anumite din aceste propuneri ca fiind proaste, destul de proaste și altele chiar foarte proaste. Și de aceea sperăm că domnul Rivelini și doamna Gresle și comisia dumneavoastră și comisia pentru bugete vor ține cont de uh, îngrijorarea noastră, de probleme identificate de noi. Cred că, că este în interesul Uniunii Europene ca Curtea de Conturi să funcționeze cât mai eficient și este în interesul Comisiei dumneavoastră să se întâmple așa. Mulțumesc, domnule președinte, sper că nu am luat prea mult timp. Als u uw boodschap in een bottle steekt, dan hebben we een message in een... Dacă ați fi pus mesajele dumneavoastră într-o sticlă, ar fi message in a bottle și cu siguranță am găsit eu. Doamna Gresle, aveți cuvântul și apoi domnul Rivelini, vă rog. Ehm, Mulțumesc pentru explicațiile interesante. Iar în ce privește Curtea de Conturi, l-am am urmărit timp de ore întregi cu interes, dar din păcate întotdeauna opiniile sunt foarte succint formulate. Trebuie să nu ne amăgim. Soluțiile pe care nu le găsim acum uh, uh, vor uh, crea probleme până în anul 2020. Eu uh, îi răspund și colegului Gaier. Ne-am dorit să respectăm calendarul inițial stabilit, dar nu știu dacă va fi posibil. Este o experiență uh, de amploare, cu multe elemente noi. Lucrurile nu sunt simple deloc, nici nu vreau să uh, fac vreun reproș cuiva, dar aș spune că nu suntem suficient de pregătiți pentru o reformă de acest tip. În ce privește JTI-urile, S-a făcut uh, o evaluare, dar se pare că nu este suficientă. Am citit cele două rapoarte, raportul CEABA și raportul în legătură cu aceste întreprinderi comune, joint undertakings, dar uh, există două rapoarte. Uh, le-am citit la sfârșit de săptămână. <laughs> pentru că ce să facem, îi sacrificăm prietenii pentru aceste lecturi, dar uh, mi s-a părut că este un fel de melodie la cerere, un concert de melodii la cerere. Și m-a surprins. Nu știu dacă uh, uh, trebuie să acționăm uh, cu modificări de asemenea amploare. Eu nu sunt ostilă față de industrie și nu sunt ostilă nici față de comunitatea cercetătorilor. Dar cred că aceste propuneri, într-un fel, se îndreaptă într-o direcție greșită pentru că la un moment dat nu vom mai avea o imagine de ansamblu. Există o asemenea diversitate diversitate de modele pe care o avem în uh, lumea um, științifică, în cercetare, până la urmă o să uh, ne tragă cineva preșul de sub picioare. Pentru că uh, dacă vom fi favorabile acestor modele, cred că anii următori vor deveni de-a dreptul vesel pentru comisia noastră. Noi cred că trebuie să configurăm astfel lucrurile încât toate părțile implicate să poată să supraviețuiască. Deci, uh, eu cred că procedurile care funcționează în clipa de față ar fi uh, totuși uh, de preferat. Iar în ce privește problema actelor delegate, pe care a menționat-o și colegul Rivelini, nu avem un fel de împuternicire generală în ce privește um, actele uh, delegate. Noi am rugat Comisia să ne spună uh, ce precizări suplimentare sunt necesare în clipa de față ne-a numit 100 de articole în legătură cu care dorește să mai stabilească reglementări. Deci, Trebuie să verificăm aceste propuneri și să vedem dacă într-adevăr este nevoie de 100 de articole sau uh, de mai puține. Există chiar 16 uh, puncte în care până la urmă Comisia în ce privește uh, instrucțiunile de aplicare dorește să își retragă propunerile. Deci eu cred că va trebui să putem să administrăm totuși toate aceste modificări, inclusiv cele legate de puterea noastră de codecizie corespunzător. Iar o problemă importantă este într-adevăr legată de calendar, de foaia de parcurs. Domnule Bostop, așa curajoși cum suntem, am încercat să mai ajustăm într-un fel foaia de parcurs și putem câștiga o lună deci patru săptămâni. Noi propunem ca să uh, ajungă documentul din plenarea din mai în, uh, să, să uh, tratăm în plenara din aprilie. Mai mult de o lună nu putem câștiga și nici nu trebuie neapărat să ne impunem. Dar eu cred că procedura ar trebui totuși să fie scurtată. Poate că mai adăugăm cândva o ședință. Deci, eh, noi propunem, uh, deci, un asemenea câștig de patru săptămâni, alții propun două săptămâni, dar aș vrea totuși ca nu toți să acționeze uh, cu multă imaginație în legătură cu acest calendar, pentru că la un moment dat ne vom crea dificultăți. Trebuie să ne uh, corelăm puțin, iar aceste rezultate ale descărcării de gestiune trebuie să fie folosite totuși și în favoarea calendarului. Pentru că uh, în ce privește procedurile actuale cu acorduri în prima lectură, um, nu le-am mai întâlnit până acum. Ideile bune merită să fie premiate, dar uh, să ne gândim că procedura este foarte complicată. Iar în ce privește fondurile fiduciare, este o dorință a Parlamentului, tot așa cum și ghișeul unic uh, despre care vorbim deja din 2007 este o dorință a Parlamentului. Dar eu cred că ar fi un bun pas înainte. Deci fondurile fiduciare, să subliniem toate uh, posibilitățile pe care le creează, dar managementul trebuie să fie asigurat de către comisie. Uh, iar cei care ne vor urma în anul 2020 n-au decât să mai îmbunătățească lucrurile dacă va fi necesar. Mulțumesc, iar uh, acum uh, raportorul din partea comisiei noastre, domnul Riverini. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Eu cred că trebuie, um, bineînțeles, să scurtăm cât mai mult perioadele de timp, dar nu putem nici să procedăm prea în grabă. Avem tot felul de lucruri de care trebuie să ținem cont, uh, actele delegate, uh, uh, pozițiile anumitor instituții, deci putem să ne grăbim, să facem eforturi mari, dar să fim atenți și să nu uităm toate aceste aspecte. Și, bineînțeles, ținem cont și de mesajele transmise de Curtea de Conturi suntem uh, disponibili, colega Gresla și cu mine, să ne întâlnim uh, cu comisia și deci uh, ne vom gândi bine și ne vom pune pe treabă. Oricum, tema este una foarte delicată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile la această dezbatere. Am încheiat punctul 27. Și um, amintesc faptul că doamna Iala Sender uh, a făcut o solicitare de de uh, respectarea regulamentului uh, și a dorit să se uh, refere la punctul 33, descărcarea de gestiune pentru Comitetul Economic și Social. Doamna Ela, vă rog pe scurt. Într-adevăr, în ultima vreme au apărut anumite um, aspecte noi și cred că aveți intenția să depuneți un amendament oral. Veți doriți să ne explicați uh, Uh, de ce nu doriți uh, să acordăm descară de gestiune Comitetului Economic și Social deocamdată? Vă propun să tratăm acest subiect uh, în 10 minute pentru că apoi va avea loc ședința cu ușile închise cu domnul Engvirda. Vă rog, doamnă Sender. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați. la solicitarea mea adresată raportorului uh, și comisiei, aș dori să amânăm deocamdată, să reportăm adoptarea descărcării de gestiune pentru Comitetul Economic și Social. Din cauza unei vești uh, din 11 martie, Olaful a deschis o procedură în urma unor plângeri depuse în legătură cu neregularități și proaste, proaste gestiuni în cadrul Comitetului Economic și Social. Cred că sunt aspecte suficient de grave pentru ca comisia noastră să ia în considerare posibilitatea de a uh, reporta acest vot. Am uh, prezentat un, o argumentare precisă în engleză la solicitarea uh, secretariatului și în acest text am încercat să explic, uh, să ofer detalii suplimentare în legătură cu problemele identificate la Comitetul Economic și Social. Din aprilie 2009, s-au uh, constatat uh, anumite neregularități și un membru al biroului Comitetul Economic și Social a fost obligat să depună plângere pe lângă OLAF, care a deschis o procedură de anchetă și dacă, bineînțeles, OLAF-ul ne spune că nu s-au identificat probleme de deosebite, vom uh, oferi descărcarea de gestiune. Dar pentru a proceda așa cum s-a procedat în cadrul altor instituții, în momentul în care uh, Olaful a, decis, să deschis o procedură, uh, consider că nu putem să uh, adoptăm această descărcare de gestiune având în vedere situația. Din câte am aflat, după ce am studiat dosarul, am ținut cont de toate aspectele de toate problemele constatate la Comitetul Economic și Social La sfârșitul lui 2009 s-a depus această plângere și dar din aprilie 2009 s-a identificat în cadrul unei proceduri disciplinare neregularități și de aceea cer această amânare a, a curcării de, de gestiune. Da. Vă mulțumesc, doamna Era Sender. Sunt colegi care doresc să facă observații. Oricum, cred că trebuie să aibă loc contracte bilaterale și multilaterale între grupuri și între doamna Ayala Sender și raportor. Doamna Ayala? Uh, rog să aș- să-l așteptăm pe domnul Ivelini un minut. Uh, se va întoarce cât de curând. Uh, pentru că am o întrebare Domnul Sondergaard a spus că are propuneri sau întrebări de pus. Eu una am, pre- am prezentat doar aceste propuneri. Brief. Între timp, domnul Rivelini s-a întors și este informat de colegul său, domnul raportor, ce părere aveți despre propunerea doamnei Ayala Sender? Sunteți de acord? sau uh, considerați că nu putem accepta această solicitare? Nu, nu sunt de acord, pentru că pe 11 martie, într-adevăr, s-a deschis o anchetă uh, de OLAF uh, în legătură cu, uh, denunț- cu la, la plângerea unui fost funcționar spaniol și cu toții uh, dorim să cunoaștem rezultatele acestei anchete și să identificăm responsabilitățile, dar cred că amânarea descărcării de uh, condiționează ancheta Olafului și ar risca să condiționeze însă și ancheta. În plus, amânarea descărcării de gestiune nu ar avea decât uh, uh, ca bază faptul că s-a deschis o anchetă de Olaf. Nu este suficient temei acesta. Uh, și bineînțeles trebuie să se justifice um, cauza acestei plângeri și vom menționa în raport acest lucru și de asemenea trebuie să ținem să monitorizăm în continuare uh, activitățile OLAF, dar nu cred că putem accepta acest amendament. Situația este foarte clară. Mâine avem vot pentru punctul 33, descărcarea de, gesti- descărcarea de gestiune pentru Comitetul Economic și Social. Prima mea întrebare va fi, acordăm descărcarea de, descărcare de gestiune, da sau nu? Și se va, va apărea o, anul, o majoritate. Uh, dacă majoritatea membrilor comisiei votează pentru a amâna descărcarea de gestiune, atunci doamna Iala va își deci va, preze- va putea prezenta un amendament oral și vom vedea atunci care va fi textul acestuia. Vom vedea dacă amendamentul dumneavoastră oral va fi adoptat sau nu, dar oricum primul vot va fi acordăm sau nu descărcat de gestiune și apoi vom vedea ce se va întâmpla. E clar pentru toată lumea? Da, bun, vă mulțumesc. Atunci se încheie aici ședința, partea publică a ședinței noastre. De acum încolo ședința nu va mai fi transmisă uh, pe internet și va urma ședința cu ușile închise. Cei care nu au dreptul de a participa la ședința cu ușile închise sunt rugați să părăsească sala pentru a putea începe schimbul de opinii cu domnul Engvirta.